Excuse me. Apparently there's a connect, there's a... Se pare că nu funcționează microfonul. Dumneavoastră puteți uh, să vă așezați în fața unui alt microfon pentru a ne asigura că vă auzim bine. Mă auziți? Mă auziți acum? Bine, îmi cer scuze. Eu am greșit. Domnule președinte, stimați colegi, pe 2 septembrie, la ședința noastră, vă propuneam ca, din pricina efectelor pandemiei, să adoptăm această propunere a Comisiei fără amendamente. Este vorba despre o amendare a regulamentului 514 din 2014. În felul acesta putem asigura Uh, utilizarea regulii N plus 2 întru totul de către statele membre și ne putem asigura că există suficient timp la dispoziție pentru utilizarea fondurilor uh, puse la dispoziție și pentru anunțarea acestor investiții uh, către Comisie. Mă bucur foarte mult că atât colegii cât și Consiliul sunt de acord cu această procedură simplificată. Suntem cu toții de acord că pandemia este, ne pune într-o situație istorică Uh, o situație care punea în uh, dificultate aplicarea acestor uh, prevederi. Tocmai de aceea, proiectele trebuiau să beneficieze de o perioadă mai lungă de timp. Noi trebuie să ne asigurăm că există suficientă flexibilitate pentru utilizarea fondurilor din cadrul AMIF și din cadrul Fondului pentru Securitate Internă. Inițiativa Comisiei Europene le va oferi posibilitatea uh, celor care beneficiază de aceste fonduri să, uh, să uh, folosească fondurile în ciuda tuturor uh, decalajelor cauzate de către uh, de pandemie. Și tocmai de aceea vă rog să fiți de acord cu aplicarea acestei proceduri simplificate. Mulțumesc. Urmează acum uh, raportorii din umbră, numele PPE, domnul Deli. Andor Deli. Sunteți raportorul pentru, din umbră pentru acest raport? Nu, nu sunteți. Bine, atunci trecem la socialiști. Doamna Sipăl. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succintă pentru că și în trecut vă spuneam că grupul meu este de acord cu utilizarea acestei proceduri simplificate. Suntem de acord cu poziția raportorului. Acum, în numele Renew, Jan Christoph Oetjen. Nu? Nu doriți să interveniți? Atunci, Peter Cofford, în numele ID. Vă mulțumesc. E nevoie de măsuri speciale uh, împotriva crimei organizate, împotriva migrației ilegate, cibercriminalității uh, într-un spațiu fără granițe. În acest context, uh, granițele solide în statele membre sunt absolut esențiale. Componenta care trebuie să fie suplimentată este um, demararea unor strategii de returnare eficiente în statele membre pentru combaterea migrației ilegale și uh, trebuie să se pună accent pe readmisia în statele de origine. azilul, aceste aspecte ale uh, fondului AMIF trebuie să fie menținute. Statele membre au fost afectate de consecințele pandemiei și uh, tocmai de aceea, pentru garantarea securității granițelor externe, e nevoie de uh, utilizarea perioadei de punere în aplicare până la finalizarea, închiderea programelor și e nevoie de asemenea de o flexibilitate a procedurilor bugetare. Dar toate acestea, bineînțeles, nu trebuie să fie folosite pentru uh, aplicarea unor strategii de, privind migrația care sunt contrare securității europene. Mulțumesc, Gwendolin, în numele verzilor. Mulțumesc, nu vreau neapărat să vorbesc, dosarul este unul tehnic. Noi am fost întotdeauna de acord cu prelungirea, am fost de acord cu procedura fără amendamente dar cred că e trist faptul că reprezentantul uh, ID a folosit acest subiect uh, necontroversat pentru a, face, a ține un laios cu privire la migrație. Până la urmă, uh, aceste cuvinte sunt uh, uh, sunt deranjante. Numele GUE urmează Fernando Barena. Domnule Barena, apăsați butonul Speak, vă rugăm. Sorry about that. Let's move. Ne pare rău. Trecem mai departe. Nu avem timp la dispoziție. Nu am auzit obiecții. Prin urmare, în conformitate cu, regulamentul, cu regula 52, LIBE sprijină poziția comisiei, propunerea comisiei fără amendamente. Asta va fi reflectat în raport. Adoptarea ar trebui să aibă loc pe 1 octombrie. Aceasta, iar după adoptare în plenară, Consiliul va adopta uh, poziția Parlamentului European uh, ca, în primă lectură pentru a se consfinți, iată, această amendare a regulamentului. Vă mulțumesc pentru cooperare, iată, procedura simplificată a fost uh, aplicată și acum trecem la deschiderea sesiunii de vot la distanță, care va avea loc în paralel cu discuțiile noastre. Iată, deschidem uh, procedura de vot pe marginea subiectului de la punctul 13, mecanismul european cu privire la democrație, statul de drept și drepturile uh, fundamentale, punctul 14, actul privind serviciile digitale și uh, și toate problemele legate de drepturile fundamentale. Punctul 15 va fi uh, votat de asemenea, raportul cu privire la aspectele etice ale inteligenței artificiale. Doamna Sita Canco este raportorul nostru. Vom vota și strategia UE-Africa, un parteneriat pentru o dezvoltare inclusivă și durabilă. Doamna Moranou este raportor. Și mai apoi Uh, trebuie să mai verificăm și quorumul. Members at least. Avem cel puțin 17 membri. Vă rog. Apăsați pe buton. Da? Și cei din sală care sunt prezenți să ridice mână ca să putem număra. Adună. Presupun că se întrunește vorumul. Deci deschidem acum. Votul știți cum se întâmplă? vă scutesc să vă citesc din nou regulile pentru votul la distanță, cum se întâmplă, buletinele de vot, <clears throat> adresa pe a membrului, cutia de e-mail funcțională, doar acele voturi vor fi avute în vedere și deci putem trece acum la punctul 18 în paralel cu deschiderea procedurii de vot la distanță deschidem dialogul de securitate în ce privește schimburile de păreri, eh, cooperarea polițienească, eh, decizia PRUM, eh, directiva Consiliului cu privire la dialogul în materie de securitate. Avem aici mai mulți invitați. Vom asculta prezentări mai întâi din partea celor de la un studiu al Departamentului de Securitate, dr. Nioni Babula, de la Queen Mary University of London, apoi domnul Mark Vervenen, director adjunct pentru cooperare polițienească din Belgia, apoi dr. Rafaela Grania, Comunicare și Societate, Centru de Cercetare de la Universitatea din Minho, Portugalia, apoi doamna Chloe Bertolemi, consilier de politică pentru European Digital Rights și, în fine, o prezentare a domnului Matias Monroy, activist. Ne pregătim așadar pentru dialogul în materie de securitate cu comisarul Johansson care se ocupă de acest portofoliu. Sperăm să ne întâlnim cu doamna comisar în curând, să discutăm aceste planuri de modificare a deciziei PRIM și examinarea care a fost inclusă și în strategia recentă de securitate a Uniunii. Le urăm bun venit experților și apoi vom deschide o rundă de întrebări din partea coordonatorilor și apoi a doua rundă din partea unor membri care eventual doresc să pună întrebări. Vă aduc aminte că <clears throat> ar trebui să nu depășim două minute în intervenții, având în vedere limitele de timp și pe experții rog să aibă intervenții cât mai concise cu putință. Nu depășiți timpul alocat pentru ca fiecare să aibă 10 minute, dar având în vedere că sunt 5 experți, m-aș bucura dacă nu ați atinge 10 minute. Cel mult 7-8 minute, <clears throat> pentru că altfel lumea își pierde capacitatea de atenție până la dispariția completă, iar la sfârșitul prezentărilor nu mai ascultă nimeni cu atenție. Deci vă rog să încercați să vă concentrați, să mențineți atenția participanților. Începem cu uh, uh, doamna Niovi Bavula. Sunteți conectată, da? Mulțumesc. să vă prezint rezultatele studiului care vrea să ofere informații și recomandări de politică cu privire la viitoare evoluții privind PRIM și directiva API. În legătură cu cadrul PRIM, studiul <clears throat> dă un context concis. PRIM le cere statelor membre să asigură disponibilitatea ADN, amprente digitale din bazele naționale de date să permită căutări prin punctele de contact desemnate naționale. Implementarea prim a impus uh, crearea de date, de baze de date naționale. Unele state membre încă nu au aceste baze de date operaționale. Gradul de conectivitate cu alte state membre diferă considerabil, în special în ce privește ADN-ul. Grecia și Italia încă nu sunt operaționale. În plus, diverse tipuri de analize naționale de ADN, dosarele la care dau acces când e vorba de condamnați, uh, suspecți și acestea diferite, De exemplu, căutarea dosarelor ADN de persoane neidentificate sau dispărute e mai puțin răspândită. Există diferențe. În ce privește datele privind amprentele digitale, Grecia, Italia sau Croația nu permit aceste schimburi. Toate acestea, Croația și Grecia Hmm. sunt în faza de testare. Conectivitatea cunoaște discrepanțe între statele membre, în plus cam jumătate dintre state care dau acces la bazele naționale de date în ce privește amprentele digitale ale cadavrelor neidentificate, dar când e vorba de persoane dispărute, doar în câteva state membre să dă acces. Grecia, Italia și Regatul Unit nu sunt încă operaționale în acest domeniu. Deci cu implementarea prim, care se apropie treptat de sfârșit, va veni în uh, discuție o nouă generație prim, înnoirea prim va duce la garanții modernizate, în, în special în uh, conformitate cu um, directiva 680 din 2016 și prim revizuit, care origine interguvernamentale va fi acum examinat de Parlament în procedura legislativă. Există patru focus grup cu privire la ADN, amprente digitale, imagini faciale. S-a publicat un studiu de fezabilitate acum câteva luni, în mai 2020, propunând o gamă diversă de posibile amendamente. În primul rând, Next Generation Prim va extinde domeniul de aplicare personal, permițând căutări de persoane lipsă și identificarea decedaților. Aceste schimburi vor fi posibile cu privire la persoane care nu au activități infracționale sau să fie bănuite de astfel de activități, pot include grupuri vulnerabile. Studiul propune garanții suplimentare legate de păstrarea acestor date și dreptul de a iniția căutări. O soluție ar fi să există o distinție când e vorba de persoane decedate sau dispărute de cele legate de infractori. Pentru decedați, nivelul de protecție a datelor e supus legii naționale și e considerat uh, inegal. O a doua direcție de reforme, posibilitatea simplificării procedurii de follow-up un set limitat de date să fie date în mod automat în caz de căutări de mare acuratețe, mai ales la amprente digitale. Aceste evoluții introduc automatismul în căutarea de date și e doar pentru cazuri în care posibilitatea corespondențelor false e foarte redusă. Introducerea de noi categorii de date, mai ales imagini faciale, e în curs de examinare ceea ce ar permite autoritățile de aplicare a legii să aplice tehnologii de recunoaștere a feței, mai ales când e vorba de anumite infracțiuni, dar există unele probleme legate de drepturile fundamentale, riscul de corespondențe false din cauza diversi factori, cum ar fi imagini de proastă calitate, dimensiunea bazelor naționale de date, vechimea imaginilor stocate, în plus, cercetările demonstrează că atunci când se compară imagini faciale, recunoașterea feței, tehnologia nu e corectă, mai ales pentru persoane de culoare. Deci poliția ar putea deranja în mod inutil pe unele persoane din cauza unor erori de algoritm. Un router central de trimite și primește solicitări prim fără conexiuni bilaterale. Se analizează această posibilitate un sistem centralizat de informații a fost respins din diverse motive. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va evita la nivelul UE. Dar statistice mai corecte la nivel central se va asigura dificultăți puse de conexiuni bilaterale, lucru care se va elimina. În fine, explorarea posibilității de a utiliza prin, pentru alte sisteme de informații prin conexiune, explicăm aceste elemente care ar putea implica posibilitatea conectării prin, la portalul de căutare european, oferire de acces pentru Europol, Interpol și unele țări terțe. Soluțiile trebuie evaluate în lumina principiului necesității și proporționalității. Studiul <clears throat> prezintă unele probleme identificate în legătură cu participarea după Brexit a Marii Britanii, a Regatului Unit, ce privește dosarea de analiză ADN și decizia de implementare adoptată de Consiliu în 2020, spre deosebire de avizul Parlamentului European ce privește datele legate de amprente digitale. Se negociază un nou acord de parteneriat care conține dispoziții similare prim și în același timp Regatul Unit vrea decizii de adecvare dar nu e clar deocamdată cum va evolua situația. Dacă nu există alte uh, opțiuni, acces prin Interpol. Începește cooperarea cu Balcanii Occidentali. Un acord prim pentru Europa de Sud-Est reflectă regulile prim, s-a semnat în 2018. Țările terții implicate în acest acord sunt pe traiectoria aderării la UE. În octombrie 2019, Comisia a decis să lanseze proceduri de infracțiune împotriva patru state membre, Austria, Bulgaria, Ungaria și România, pentru că au semnat acordul încălcând competența exclusivă a UE în baza articolului 3 alinatul 2 din Tratatul privind funcționarea UE. Următoarea parte a studiului discută revizuirea directivei API Raportul a descoperit diverse probleme de implementare, mai ales legate de articolul 6, alineatul 1, care prevede utilizarea date API în scopuri legate de aplicarea legii la discreția statelor membre. În același timp, directiva Registrului Numelui Pasagerilor a impus obligația de a transmite aceste date. Deci prelucrarea datelor la nivel UE e guvernată în prezent de două instrumente separate legate între ele. Cu toate acestea, există discrepanțe între cele două instrumente. Mai întâi, API nu are definiția ce poate să fie scopul legat de aplicarea legii, în al doilea rând, datele API și modificările nu corespund în cele două directive, în al treilea rând, cele două instrumente nu se aplică aceluiași tip de elemente și, în al patrulea rând, nu există cerințe similare privind păstrarea datelor în utilizarea APi uh, pentru aplicarea legii. În ansamblu, e nevoie de mai mare claritate și coerență. Trebuie subliniat că cadrul PNR e acum examinat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în două cazuri pendinte și, în fine, s-a subliniat că sistemul intrări-ieșiri va cere un API interactiv pentru ca datele API să fie trimite odată printr-un punct unic pentru diverse destinații <clears throat> și în sistemele centralizate și în cele naționale. Dar soluția prezintă mai multe probleme de implementare, lipsa de resurse financiare. API este în prezent la o fază temporară în uh, statele membre. Ultima parte a studiului prezintă diverse recomandări nevoia de valoare de impact dedicată, în altă calitate a datelor pe plan național pentru a evita corespondențele false, segregarea datelor, reguli de prelucrare unde se poate. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept uh, cu interes restul discuției. Bun, vă mulțumim pentru contribuție. Să trecem la următorul domnul Ferfele de la Poliția Federală Belgiană. Sunteți în legătură? Reușiți? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. O să vorbesc doar despre prim, care ține de competențele mele zilnice. Îi mulțumesc și doamnei Niovi pentru explicații. explicat deja diverse aspecte din prezentarea mea, dar nu e o problemă. Eu, fiind ofițer de poliție, după cum știți, polițiștii trebuie să aibă capabilitatea de a fi flexibil, de a reacționa în situații neprevăzute. O să sar peste unele diapozitive și o să respect solicitarea președintelui să fiu scurt și la obiect niște puncte concrete în prezentare, ca să nu eh, repet ce a spus doamna Niove, în al doilea rând. Am o prezentare <clears throat> ca să fie cu conținut eh, vizual. Imaginea următoare și următoare. Apăsați butonul pe buton de trei ori ca să avem imaginea completă, spune vorbitul. Mai apăsați odată, așa, încă o dată. Și încă o dată. Bun. Avem aici imaginea de ansamblu completă a istoriei prim. Și despre ce e vorba? O să sar peste asta, pentru că doamna Niovi va prezentat contextul. Cred că e suficient de clar pentru toată lumea. O să vorbesc despre decizia prim din 2008 și Acum așteptăm prim Next Generation. Imaginea următoare. O analiză de impact foarte scurtă. Venind de pe teren. Imaginea următoare, vă rog. Vedem aici impactul real al prim decizia din 2008 și e foarte important pentru public să se uite. Mai întâi, eficacitatea, corespondențele deciziile prim din 2008 au creat un rezultat din ce în ce mai mare. Trebuie să fim conștienți de faptul că impactul deciziilor prim 2008 a fost enorm pe teren. De exemplu, doar pentru spocul belgian pot să vă spun că am avut o creștere de peste 700% a interacțiunilor operative, rezultatul impactului deciziei prim. Și pot să vă spun, pot să vă dau un exemplu. De exemplu, dacă fac prima comparație în masă, înainte am avut 3.000 de corespondențe de la date între Franța și Belgia, doar la ADN între Franța și Belgia. Doar să vedeți ce impact uh, deosebit a adus prim în Uniunea Europeană. Al doilea impact foarte multe cazuri, uh, așa zis, reci au fost soluționate sau readuse în baza deciziilor prim. Toate corespondențele de amprente digitale și ADN au avut un impact deosebit pe teren și asupra dosarelor. Al treilea impact la care vreau să mă refer, faptul că e, mai, e nevoie de mai puțin timp având rezultate directe în comparațiile de date între bazele de date, de exemplu, între două state membre, există rezultate imediate, directe. La următorul punct vedem și simplificarea procedurii. Pe lângă eficacitatea sporită și volumul mai mare de rezultate concrete și multe cazuri nesoluționate care până nu au fost soluționate, avem o simplificare a procedurii. Sunt mai puține scrisori uh, sau comisii rogatorii. Toate acestea măresc eficacitatea operativă, practică, impactul concret pentru polițiști și judecători. Și ultima observație legată de impact este că, desigur, cel mai mare impact a fost cu țările învecinate e valabil pentru fiecare stat membru. Vedem impactul pentru fiecare stat membru și nu e întâmplător cu țările învecinate. Dacă ne gândim la mediul uh, învecinat, avem multe legături și cu alte țări, iată de ce am făcut acest cerc în dreapta. Cu cât te îndepărtezi de țările învecinate, cu atât mai mic e impactul concret, să fie clar. Și acum imaginea următoare. Foarte pe scurt, acestea sunt cele patru etape în procedura pentru Prim Next Generation. Am constatat discutând cu practicienii pe teren că mai e spațiu de îmbunătățire. Deci, Comisia a avut o inițiativă referitoare la discuțiile în derulare în grupul de lucru. Eu am fost șef de delegație mulți ani Comisia a cerut uh, compania Deloitte să întreprindă un studiu de fezabilitate la care s-a referit antevorbitoarea. Sar peste acest uh, diapozitiv și trecem la următorul și la următorul, pentru că doamna Niove s-a referit la asta și acum ajung la unele reflexii și vă rog să mai apăsați pe buton ca să avem toate imagini, niște reflexii. Vreau să subliniez ca unii experți belgeni au participat în această fază de consultare cu studiul PRIM. Inițiativele ADN PRIM au fost integrate la Institutul Național de Criminalistică din Belgia. Sunt în totul de acord cu ce a spus studiul de fezabilitate până în prezent în ce privește următoarea generație prim, propunerea Next Generation prim, o mare problemă a fost, desigur, posibilitatea legată de persoane dispărute și cadavre neidentificate. Mai sunt progrese de făcut pentru prim Next Generation și posibilitățile pe care le oferă. În ce privește VRD, am avut niște propuneri foarte practice culoarea autovehiculului pentru a evita rezultatele fals pozitive. În unele state membre problemele sunt asemănătoare, de deci ce propunerea de a pierde mai puțin timp când există corespondențe false. O altă observație făcută în ce privește un punct din studiu în ce privește căutările pe baza datelor de înregistrare, de înmatriculare autovehiculelor, dar există regulile de protecție a datelor. Mai sunt unele elemente care trebuie studiate în ce privește această posibilitate. În ce privește recunoașterea facială în țara noastră, nu există deocamdată temei legal să utilizăm posibilitățile prim dar deocamdată precizez, nu avem temei legal. Asta nu înseamnă că nu poate să apară un temei legal pe viitor și deci putem progresa în cooperarea cu diverse țări și administrațiile naționale. și observație tehnică făcută de experți este că imaginile faciale au nevoie de o mai mare standardizare, numai de progrese în ce privește standardele și mediul tehnic pentru a utiliza imagini faciale pe scară mare pentru a putea compara în mediul organelor de aplicare a legii și ultimul element ce privește balistica. Cercetările au arătat că studiile n-au avansat suficient, deci mai sunt progrese de făcut în aprofundarea și extinderea domeniului de aplicare în ce privește munca balistică. Cu toate acestea putem afirma că balistica e foarte importantă. Și acum, imaginea următoare, vă rog. So, and then I come to uh, the final conclusions. Ajungem acum la concluzii. Posibilitățile prun care au fost create <coughs> în 2008, au fost foarte importante pentru poliție și pentru justiție, au dus la multe cazuri rezolvate, la multe rezultate pozitive Toată lumea trebuie să știe că acest instrument european a fost un mare succes pe teren. Ca o primă concluzie. În al doilea rând, deși am avut acest succes, trebuie să continuăm să fim atenți pentru că lucrurile evoluează, contextul, mediul în care acționăm se, se schimbă. Deci faptul că PRUM 2008 a fost un instrument foarte bun, E un lucru bun, dar trebuie să privim către viitor. Avem nevoie de un studiu de fezabilitate prum pentru viitoarea generație. Deci, concluzia ar fi că studiul de fezabilitate și atelierul acesta au adus informații foarte interesante și nu vrem să spunem că tot ce e în studiu trebuie să fie realizat, dar trebuie să fie consolidat, trebuie să fie extins Trebuie să se mai facă studii pentru că informații foarte valoroase pot fi obținute din punct de vedere practic. Trebuie să avem în vedere și cadrul juridic și cel referitor la protecția datelor. Deci, concluzia finală pentru, din partea mea din teren ar fi că toate dimensiunile, bugetul, aspectele tehnice, noile posibilități trebuie să fie avute în vedere, trebuie să fie preluate pentru a deschide noi posibilități, astfel încât uh, prum instrumentul acesta să fie mai eficient pe viitor. Asta ar fost mesajul nostru dintr-o perspectivă practică. Sper că am ajutat pentru a înțelege cât de mult a, um, a, uh, pe noi în poliție ne-a ajutat în ultimele două decenii acest instrument. Mulțumesc! Trecem acum la următorul punct programat. Cieszę It'll be Dr. Raf Următorul vorbitor, doctorul Rafael Ganda de la Universitatea din Portugalia. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Lucrez la Consiliul European de Cercetare din Portugalia într-un proiect unde explorăm impactul implementării deciziilor Plum din toate perspectivele. Ne axăm pe schimbul uh, privind datele DNA, deci în intervenția mea o să mă limitez la asta. Există mult mai multe studii făcute pe acest subiect, prin urmare v-ați, uh, v-aș invita să ne contactați dacă vă interesează alte detalii și să ne consultați uh, publicațiile. Încercăm să vedem cum punctele naționale de contact pentru ADN uh, acționează. ACP-uri se numesc aceste puncte, sunt elemente esențiale participa la activități zilnice pentru, cu transfer de date, implementează procedurile pentru a face schimbul automat cu alte baze de date, raportează um, rezultatele pozitive ADN și gestionează cererile prin proceduri de asistență reciprocă. Astăzi o să vă arăt care um, este interpretarea acestor perspective NCP și o să vedem care sunt elementele practice ale sistemului, cum funcționează dinamica între țări și uh, care sunt situațiile care ajută la facilitarea acestui schimb. E important să menționăm că NCP-urile adesea nu consideră că libertățile civile uh, au de suferit de pe urma procedurii. Și totuși, e posibil uh, să existe astfel de probleme la nivelul uh, libertăților civile. Deci avem în vedere trei aspecte critice. Probleme asociate cu rezultate fals pozitive, lipsa de standarde și răspundere și transparență. În ceea ce privește munca pe teren, am făcut 37 de interviuri cu 47 de profesioniști în 22 de țări din UE între noiembrie 2015, mai 2018. 26 puncte de contact care lucrează cu PRUM etapa 1. Majoritatea sunt experți uh, criminaliști care lucrează în laboratoare sau profesioniști în uh, ICT și am avut și 17 discuții cu punctele de contact uh, care lucrează la PRUM etapa 2 forțele legii, cooperare internațională și autorități judiciare. Datorită mediilor diferite din care provin, NCP-urile pentru etapa 1 și pentru etapa 2 au perspective și similare și diferite cu privire la ce și cum funcționează, care sunt avantajele și care sunt riscurile. NCP-urile punctele de contact naționale, participă la schimbul de date privind ADN-urile și doresc și ajută la accelerarea cooperării între țările UE. Între provocările identificate de acestea se regăsește riscul rezultatelor fals pozitive datorită diferențelor care există între statele UE. NCP-urile pentru etapa 1 și-au manifestat preocupări în ceea ce privește lipsa de calitate în analizele criminalistice în anumite ceruri. NCP-urile consideră rezultatele fals pozitive foarte problematice pentru că pot duce la interpretarea greșită a datelor și la uh, aplicarea incorrectă a justiției. Aceștia se plâng de lipsa de proceduri standard în mai multe aspecte, se subliniază lipsa de informații datorită incompatibilității jurisdicțiilor. Diferitele moduri de operare uh, există între țări. Procuratorii sunt uh, interesați mai degrabă de colectarea de dovezi. De aceea se ajunge la rezultate diferite în funcție de țara în care se efectuează procesul. Există țări care oferă informații non-genetice ce țin de profil imediat după un rezultat pozitiv, alții cer analize suplimentare și sunt și țări care furnizează informații doar prin intermediul unei comisii judiciare de monitorizare. Nu există canale definite de utilizat când se face schimb de informații în etapa 2, canalele diferă în funcție de țară și există niveluri diferite de conectare între țări. Țările de jos și Austria, de exemplu, pot fi conectate la 24 de țări, Danemarca și Regatul Unit fac schimb de date însă cu doar 7 țări. Conform NCP-urilor, lipsa procedurilor standard duce la mari provocări și nivelul și viteza cu care se face schimbul de informații prin sistemul PRUM uh, sunt inconsistente. Principalul punct de inconsecvență între NCP1 și NCP2 ține de gestionarea eficienței sistemului. NCP-urile care lucrează la etapa 1 trebuie să știe dacă rezultatele ADN au fost duse mai departe în investigații penale și care a fost rezultatul. Asta ar fi principala cale prin care pot evalua eficiența sistemului PRUM. NCP-urile din etapa 2 însă sunt foarte critice cu privire la ceea ce uh, consideră accentul prea mare pus pe rezultatele ADN. Uh, ei consideră că acesta este doar o, un element de informație care poate ajuta sau nu într-un caz penal și, după părerea lor, eficiența sistemului PRUM nu trebuie măsurată în funcție de numărul de uh, rezultate pozitive care duc la condamnări penale. Deci, perspectivele sunt diferite la nivelul NCP-urilor, însă este important să înțelegem că democrația europeană se bazează pe informații corecte care să fie furnizate pentru analiză, ceea ce deocamdată nu se întâmplă. Informațiile disponibile sunt incomplete, greu de găsit și adesea greu de comparat. Prin urmare, există probleme legate de incompetență, incapacitatea sau imposibilitatea de comparare și acestea sunt probleme care trebuie rezolvate. Mulțumim! Doamna Chloe Bertelemi, Drepturile Digitale Europene. Sunteți conectată, doamna Bertelemi? Dacă da, aveți cuvântul. The phone. Vedem imaginea, dar uh, nu vă auzim. Da, bună ziua! Mulțumesc pentru onoarea de a vorbi astăzi aici. Organizația noastră reprezintă 44 de alte organizații europene care apără drepturile digitale. Avem foarte puțin timp la dispoziție, așa că o să vorbesc direct, o să trec direct la subiect fără să mai fac alte prezentări avem lipsa de date, adică nu știm proporționalitatea și uh, necesitatea regimului prum. Dacă se cere o extindere a unui instrument prum care poate duce la restricția ale drepturilor fundamentale, trebuie să uh, căutăm mai multe argumente pe lângă faptul că poliția consideră instrumentul util. Există dovezi Uh, aduse de anchetator, ni se spune, dar nu există date disponibile publice cu privire la impactul PRUM și pentru noi e dificil să evaluăm în ce măsură contribuie la justiția penală. Din păcate, studiul de fezabilitate nu abordează această problemă și numărul de rezultate pozitive furnizate de statele membre nu sunt o dovadă a valorii instrumentului. Faptul că ai un anumit număr de rezultate nu înseamnă că ai rezolvat un anumit număr de infracțiuni. Uh, ar fi interesant să știm câte dintre aceste rezultate pozitive au dus la condamnări. Uh, studiul care a vizat acest lucru, a arătat că sub 10% din rezultatele pozitive sunt folosite ca dovezi în instanță, de exemplu. Deci este absolut imposibil să știm dacă Prum reflectă principiul necesității și proporționalității, așa cum cere Carta UE a Drepturilor Fundamentale. Trebuie să menționăm că Prum uh, implică schimburi de informații sensibile, private, deci avantajele pentru sistemele penale și societate pentru acest instrument trebuie să fie cât mai clare. Dacă aș fi membru al comisiei dumneavoastră, eu aș adresa Comisiei Europene o întrebare și anume, sunteți de acord că înainte de a extinde sfera de aplicare primul unui prim pas important ar fi să se facă o evaluare din perspectiva necesității și proporționalității a deciziei prim și dacă da, cum intenționați să faceți acest lucru, cum intenționați să remediați deficiențele și să colectați datele lipsă. Apoi, corectitudinea datelor. Am auzit din partea experților că există o problemă de ă, corectitudine, de acuratețea datelor. Se crede că aceste date ajută la identificarea suspecțiilor de fiecare dată, dar nu este așa. Există foarte multe rezultate fals pozitive, mai ales uh, atunci când statele membre își bazează rezultatele pe șapte sau șase elemente cheie. Și atunci poliția are încredere în date care n-ar trebui să fie considerate ca fiind fiabile. Poliția Metropolitană s-a arătat într-un studiu, folosește recunoașterea facială pe stradă și s-a arătat că Um, pe baza acestor rezultate se poate interveni când calculatorul a detectat un rezultat fals pozitiv. Chiar dacă există semne de întrebare cu privire la credibilitatea rezultatului, polițiștii respectivi au trecut la acțiune și asta a dus la consecințe negative pentru oameni, mai ales pentru oamenii de culoare sau cei din comunități marginalizate care sunt identificați mai des decât alte persoane, au suferit abuzuri alte Abuzurile ale poliției, uh, asta știm cu toții. Prin urmare, există rezultate fals pozitive, problemă menționată de membrii noștri și în 2010, problema însă care nu au fost rezolvate și trebuie să subliniem că uh, pe viitor, cu cât vor fi disponibile mai multe date pentru căutări automate, cu atât vom ajunge la mai multe rezultate fals pozitive. De aceea este foarte uh, trist să vedem că recunoașterea facială se discută în cazul prâm. Contrar sugestiilor studiului de fezabilitate, există mari nesiguranțe cu privire la exactitatea acestei tehnologii, așa cum probabil știu membrii vulnerabili ai comisiei dumneavoastră și să obligăm introducerea sistemelor de recunoaștere facială în statele membre, uh, înseamnă să introducem niște sisteme care sunt grav dăunătoare din foarte multe puncte de vedere. Decizia privind ce sistem se utilizează va fi luată probabil de statele membre și o să ajungem cu niște algoritmi uh, care sunt deținuți de anumite structuri uh, pe niște sisteme opace și lipsite de responsabilitate. Și asta este un neajuns al studiului de fezabilitate al Comisiei. Acesta este unilateral, persoanele uh, investigate sunt doar oper- ofițeri de poliție care lucrează pe teren, sau au colectat păreri doar din anumite state membre, probabil cele care sunt foarte avansate în acest domeniu și sunt interesate direct să forțeze și celelalte state UE să implementeze aceste sisteme. Deci, înainte să extindem prumul și în alte domenii de date, trebuie să vedem uh, cum rezolvăm problema corectitudinii și a acurateței datelor schimbate, în ceea ce privește impactul drepturilor fundamentale prum sistemul rezultat pozitiv sau nu, nu protejează neapărat drepturile persoanelor suspecte. Aceste rezultate pozitive pot să ducă la transferul de automat de informații foarte sensibile. Sigur că e foarte ușor ca ofițer de poliție să tragi o concluzie. Dacă o persoană uh, este considerată a avea rezultate pozitive în mai multe sisteme, înseamnă că e un om rău, nu? Nu, pentru că asta poate duce la, la acțiuni ale poliției pe baza acestor rezultate și asta se arată și în studiile dumneavoastră, studiu care a fost uh, solicitat în 2018 chiar de comisia dumneavoastră, unde s-a arătat că în anumite jurisdicții ofițerii de poliție cer informații personale fără să se facă uh, inițial uh, o activitate criminalistică și că au fost cetățeni care au fost arestați până când s-a dovedit că sunt nevinovați. Și um, acest lucru nu face decât să submineze sistemul până la urmă. Deciziile acestea însă nu au fost avute în vedere de comisie în studiul său. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că există un, totuși un cadru corect și echitabil pentru suspecți, pentru persoanele suspecte, având în vedere că toate competențele în domeniul forțelor legii sunt în creștere în prezent. Trebuie să existe măsuri pe drepturi procedurale care se regăsesc în foaia de parcurs din 2009, ce trebuie să fie implementată corect și trebuie să fie reformulate obiectivele. Și un ultim aspect în ceea ce privește drepturile fundamentale, uh, mai multe studii pe regimul PRUM cer optimizarea etapei 2 a procesului și, adi- și numai cererea de date prin MLA, ele asistență judiciară reciprocă, dar e un sistem greoi, birocratic. Înțeleg că se dorește eficiența, eficientizarea lui. Mm, trebuie să există armonizarea conceptului de infracțiune gravă, dar nu există resurse atribuite sistemelor judiciare, nu există o coordonare națională și așa mai departe. Suntem de acord că această asistență judiciară trebuie îmbunătățită, dar drepturile procedurale nu trebuie să fie considerate a fi birocrație. Stimați membri ai acestei comisii, vă rog să aveți în vedere uh, situația aceasta. Și apoi, ne preocupă faptul că ca și o serie de alte instrumente polițienești care se folosesc în uh, Uniunea Europeană, nici aici nu vor exista discuții relevante și suficient de detaliate pe prum. Uh, pentru că n-am avut, de exemplu, noi, ca reprezentanții cetățenilor europeni, niciun cuvânt de spus în uh, instrument. Și uh, Parlamentul European, ca ales al poporului, are acum ocazia să aibă un cuvânt de spus în acest proces și sperăm că nu veți legitimiza doar acest lucru, ceva ce a fost hotărât din start de comisie. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim foarte mult, doamnă Bertelemi! Matias Monroe, acum, activist. Veți fi ultimul intervenient, după care urmează o rundă de întrebări. Vom da cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Sunteți prezent? Dacă da, puteți interveni. Ja, ich arbeite im Bundestag für... Lucrez la Parlamentul German, German pentru un deputat și de asemenea colaborez cu un ziar din Germania care se ocupă de temele acestea. Dați-mi voie să vă spun câte ceva despre recunoașterea facială în Germania și în Austria. În Germania se, se folosesc imaginile faciale în timp real Iată, tema aceasta afectează sau are de-a face cu a doua generație prim. Se folosesc șase milioane de poze care sunt incluse într-o bază de date pentru recunoașterea persoanelor pe stradă sau în, gar- în gări. Iată, aceasta este baza de date care poate fi folosită. În ultimii ani, uh, numărul de poze din baza de date a crescut. Uh, în același timp, uh, numărul de imagini retrase din baza de date nu a scăzut, nu, nu a crescut în același timp. Cred că ați primit deja documentele din partea mea numărul de uh, imagini folosite s-a dublat în ultimii ani. Spre exemplu, anul trecut, uh, polițiștii germani au făcut uh, 50.000 de anchete pe baza imaginilor faciale. Interesant este de asemenea și faptul că numărul de persoane identificate pe baza acestor imagini a crescut de asemenea. Dar uh, detalii cu privire la aceste uh, la aceste rezultate pozitive nu am primit din partea autorităților uh, germane. Pare să că uh, algoritmul folosit a fost îmbunătățit sau calitatea imaginilor a crescut. Dați-mi voie să vă vorbesc puțin despre cum sunt folosite toate acestea în Germania și în Austria. Uh, pentru Next Generation Prune avem un grup de focus care este condus uh, de uh, Poliția Federală din Germania, respectiv omologul austriac. Iată, avem experiența germană care are de 12 ani deja cu recunoașterea facială, care este folosită în cadrul grupului uh, țintă. În Austria, toate acestea sau această tehnologie este folosită abia de curând sau a început să fie folosită abia de curând și a fost folosită în special în cadrul uh, demonstrațiilor uh, politice. Țintiți au fost activiștii antifasciști a avut loc, uh, spre exemplu, uh, nu de mult uh, o confruntare între reprezentanții extremei drepte și activiștii antifasciști. Au fost recunoscuți sau au fost căutați în special antifasciștii. Au fost folosite imaginile faciale pentru recunoașterea acestora. Deocamdată nu am aflat neapărat dacă aceste imagini faciale sunt folosite și pentru identificarea identificarea uh, pentru identificarea agresorilor, uh, dar în orice caz antifasciștii au fost cu siguranță deferiți justiției. Și uh, în Germania au avut loc astfel de uh, de recunoașteri masive faciale, spre exemplu în Hamburg în 2017. Într-o primă fază în Germania tehnologia era folosită tot pentru monitorizarea demonstrațiilor politice. Din păcate însă date cu privire la rezultatele sau obținută eficiența tehnologiei nu am primit uh, neapărat până în momentul de față. Au existat însă o serie de uh, cazuri deferite justiției în care poliția fusese, de fapt, uh, se, depuseră, se depuseseră plângeri împotriva poliției care utilizase genul acesta de de tehnologie. Instanțele au dat însă câștig de cauză poliției. S-a spus că aceste tehnologii oferă noi posibilități care nu pot fi puse sub semnul în, în, îndoielii, posibilități de anchetare pentru poliție și trebuie să recunosc că, că după cum ne spunea deja ofițerul uh, belgian, uh, și în Germania ex- uh, rezultatele obținute de poliție sau sentimentul de succes care este care este înregistrat de partea poliției este cât se poate de, de clar. Dar, în orice caz, genul acesta de imagini, tehnologii trebuie să fie verificate de către instanțele de protecție a datelor. Dacă în Germania și în Austria sunt folosite deja aceste tehnologii, uh, ar uh, deocamdată doar în cazuri țintite, trebuie să ne gândim și la posibilitatea utilizării acestor uh, tehnologii în noi uh, domenii, spre exemplu recunoașterea migranților, uh, a traficanților de ființe umane, etc. Există posibilitatea utilizării acestor tehnologii atât în scopuri pozitive, însă din păcate și în, în scopuri negative, precum urmărirea activiștilor. Iată de aceea uh, consider că toate noile, uh, noile uh, tehnologii și noile decizii luate la nivel european ar putea să ducă la creșterea presiunii asupra autorităților naționale în sensul instalării unui număr mai mare de camere, îmbugățirii da, bazelor de date cu imagini faciale. Deci eu uh, aș încheia prin a spune următoarele. Prin prim, trebuie să ne asigurăm că uh, genul acesta de tehnologii nu va putea fi folosit pe viitor și în alte domenii decât cele cu privire la uh, care vizează aplicarea legii. Aș da un exemplu în acest sens. Utilizarea Uh, imaginilor de pe internet. Știți cu toții scandalul legat de firma americană care folosea sau uh, strângea toate uh, imaginile de pe rețelele de socializare. Interpol a folosit genul acesta de imagini, Europol folosește, poate folosi astfel de imagini și tare mă tem că uh, Uh, Next Generation Prum va lărgi și mai mult uh, sfera de utilizare a genului acestuia de imagini. Mulțumim! Acum, în, numele, în calitate de președinte, dați-mi voie să vă spun că Aveam doar două ore la dispoziție pentru dezbaterile din dimineața aceasta și iată ne apropiem de finele uh, timpului uh, pe care îl aveam la dispoziție. Iată, dau cuvântul colegilor pentru a adresa uh, întrebări, dar uh, va trebui să-i rugăm pe invitații noștri să răspundă la întrebări în scris. Iată, avem o serie de limite pe care trebuie să le luăm în considerare în eforturile noastre. Uh, să știți că începe să devină prea mult. Uh, îmi dau seama că este dificil să tratezi atât de multe subiecte, atât de importante în doar două ore. Uh, Uh, iată, am invitat uh, cinci uh, vorbitori la punctul acesta, dar cu toate acestea, iată, deschid lista intervențiilor. Dacă însă nu vom mai avea timp pentru răspunsuri, îi invit pe oratorii noștri, invitații noștri să răspundă în scris. Acum le dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice. În primul și în primul rând, în numele PPE, Thomas Tobe. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor invitațiilor pentru perspectivele pe care ni le-au prezentat. Cred că suntem cu toții de acord că e greu să ne asigurăm că avem o prevenire eficientă a infracționalității și, pe de altă parte, protejarea drepturilor fundamentale ale indivizilor. Uh, în numele PPE însă aș spune că e important să avem un schimb uh, de informații bogat între autoritățile polițienești ale statelor membre și subiectul acesta trebuie să fie în prim plan întotdeauna. Crima organizată evoluează, se schimbă și trebuie să facem mai multe pentru a nu rămâne în, în urmă. Vorbim aici despre uh, siguranța cetățenilor din Europa. Rum este o parte importantă a îngrenajului. Am două întrebări specifice, în special pentru domnul Ferfanen, dar oricine dorește să răspundă poate să o facă. Prima întrebare. Armonizarea. Mă uit la asta, la toate acestea, citesc studiul și îmi dau seama că avem nevoie de mai multă armonizare E clar că nu statele, toate statele membre pună în aplicare regulile prim uh, când vine vorba despre înregistrarea datelor, uh, datele ADN, etc., etc. Vă întreb dacă Uniunea Europeană e, trebuie să vină cu inițiative suplimentare sau considerați poate că statele membre de la sine vor înțelege cât de important este sistemul. În al doilea rând, recunoașterea facială, la care se referă de asemenea și studiul nostru. Întrebarea mea. Da, înțeleg toate îngrijorările, înțeleg toate întrebările care se pun în legătură cu drepturile fundamentale, dar trebuie să înțelegem cât de eficiente, cât de crucială este recunoașterea facială automată în Next Generation Prum, în viitoarea generație Prum. Deci cât de importante sunt imagine, imaginile faciale? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sipăl, în numele socialiștilor. Mulțumesc, trec direct la subiect. De mult tot discutăm despre calitatea datelor. Și în mandatul precedent se spunea că calitatea datelor este absolut esențială în context. Dar cu toate acestea, în continuare vorbim despre calitatea datelor, vorbim despre rezultate fals pozitive, vorbim despre uh, concordanțe false, de parcă toate ar fi de la uh, sine înțelese. Dar toate acestea pot avea o consecință negativă uh, în contextul unei investigații, unei anchete. Uh, și consecințele negative îi vizează atât pe polițiști cât și pe victime. Avem uh, statistici în sensul acesta. După aceea aș vrea să aflu care sunt dovezile pe care le avem uh, sau informațiile pe care le avem cu privire la uh, Uh, cum anume ADN-ul sau imaginea mea facială poate intra într-o asemenea bază de date și cum anume pot fi eliminate din bazele de date anumite informații. Dacă avem un rezultat pozitiv, urmează o analizare a rezultatului umană sau avem încredere uh, fără niciun fel de evaluare suplimentară în tehnologie și aș mai avea ceva de spus, uh, valabil atât pentru sistemul API cât și pentru PRUM. Vorbim despre limitarea scopului. Asta adeseori. E important ca cetățenii să știe de ce datele lor sunt stocate într-o bază de date, cum sunt folosite, de ce sunt folosite. Dar, iată, folosim instrumentele pentru uh, scopuri diferite decât cele inițiale. Prum uh, trebuia să fie folosit pentru uh, combaterea infracționalității. Acum este folosit pentru descoperirea persoanelor dispărute. Dacă noi, iată, nu ne asigurăm că limitele sunt respectate, atunci cum pot cetățenii să aibă încredere în noi? De ce să nu punem toate uh, datele cetățenilor uh, într-o oală una și aceeași, că până la urmă, atâta timp cât uh, limitarea scopului nu este garantată, asta se va întâmpla și problema va, fi, uh, va lua amploare, uh, o amploare și mai mare în momentul în care în joc vor intra și imaginile faciale. S-a vorbit deja despre discriminare și sunt întru totul de acord cu problema și pericolul discriminării. Și la Washington am auzit despre problemele legate legate de discriminare uh, și uh, probleme de, uh, cauzate de concordanțele false. Deci, vreau să vă întreb de ce folosim sistemele acestea pentru alte scopuri decât cele inițiale, cum putem să evităm această utilizare, cum ne asigurăm că datele sunt de calitate și cum ne putem asigura că principiile pe baza cărora datelor sunt incluse, datele sunt incluse în bazele de date sunt cele corecte. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Infeld, în numele Renew. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit. Bineînțeles, cu toții ne dorim ca autoritățile de aplicare a legii să dispună de toate instrumentele necesare pentru a se achita de responsabilitatea lor. Asta e de la sine înțeles. Dar Până la urmă, totul a scăpat de sub uh, control când vine vorba despre utilizarea datelor cu caracter personal. Și noi, noi avem reguli cu privire la aplicarea corectă a legii. Reguli care vizează evaluarea. Dar unii dintre această sală par să fi transformat accesul la mai multe informații într-un fel de religii, religie. Uh, eu nu mă pronunț pentru uh, mai multe date sau împotriva lor. Eu vreau să aflu de ce acestea ar fi necesare. Dar nu primim niciodată dovezi. Primim dovezi anecdotice. Poliția ne spune, da, avem nevoie de date suplimentare, dar nu e suficient pentru mine și n-ar trebui să fie suficientă această poziție a poliției nici pentru PPE. De ce? Pentru că orice fel de puteri oferim autorităților de punere în aplicare a legii, uh, înseamnă până la urmă restricții și riscuri la care îi supunem pe alții. Deci trebuie să fim foarte atenți că în momentul în care oferim un mandat uh, suplimentar uh, poliției, trebuie să oferim și garanții suplimentare cetățenilor. Astea ar trebui să meargă mână în mână, dar niciodată garanțiile acestea nu au fost oferite. Dacă mă uit la directiva privind aplicarea legii, uh, care datează din 2008, uh, îmi dau seama că această directivă nici măcar nu este aplicată corect de către statele membre. Ar trebui să se transforme într-un uh, regulament. Și după aceea ce se întâmplă cu statele care încalcă principiul statului de drept? Polonia. Pol- Polonia trebuie să facă parte din, uh, din sistem. Uh, domnul din Germania se referea la Clearview. Și din câte știu eu, uh, imaginile faciale obținute ilegal sunt deja folosite de către autoritățile polițienești din statele membre, din unele state membre. Deci pur și simplu legalizăm activități ilegale sau uh, ne întrebăm dacă uh, toate acestea sunt necesare. Cred că a doua parte uh, ar trebui să fie, să fie cea corectă. Și după aceea ce se întâmplă cu abuzul acestor date? Uh, s-a vorbit despre activiști, uh, s-a vorbit despre recunoașterea unor uh, Uh, folosirea imaginilor faciale pentru recunoașterea unor persoane care reprezintă mișcări politice antisistem, dar nu neapărat ilegale. Deci există un fel, o monitorizare extinsă care poate fi folosită împotriva tuturor categoriilor de, cet- uh, de cetățeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumim în numele ID acum. Cineva? N-am niciun nume pe listă. Dar dacă e cineva în sală în care să intervină în numele ID, ar putea să o facă, se pare că nu. Trec la verzi atunci. Domnul Serghei Lagodinski. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții de acord că cooperarea în acest domeniu este foarte importantă. Dar problemele de fundal sunt următoarele. Cooperare versus democrație. Parlamentul European <laughs> practic nu are nimic de spus uh, când vine vorba despre această structură și ajustarea structurii uh, în conformitate cu tratatul de la Lisabona ar fi un pas înainte. Spre exemplu, în uh, studiu se vorbește despre schimbul de amprente cu Regatul Unit. Parlamentul European a obiectat întotdeauna, într-o manieră clară, la acest schimb de amprente, dar Consiliul a fost pro și schimbul are loc. Iată de ce întărirea democrației în context este absolut esențială. Până la urmă, despre asta vorbim de fiecare dată. Uh, de, cum putem să avem încredere unii în alții când vine vorba despre un asemenea uh, sistem, în condițiile în care nu avem încredere unii în alții când vine vorba despre man, mandatele de arestare? Uh, deci vreau să vă întreb cât de eficient este într-adevăr cadrul acesta. Nu avem, întrebă- nu avem răspunsuri clare și uh, intervențiile de astăzi dovedesc asta. Și după aceea mai există și problema cooperării versus uh, supraveghere. Uh, da, cooperare, dar nu supraveghere în masă. Și problemele legate acum de imaginile faciale și uh, folosirea acestora în noi contexte, ei bine, Parlamentul European nu poate sprijini genul acesta de demers. Trebuie să obiectăm. Concluzia cred că este una clară. Trebuie să evaluăm înainte de a extinde. Trebuie să avem o evaluare în adevărate, adevăratul sens al cuvântului al sistemului, înainte de a uh, uh, amplifica acest sistem. Ori astfel de valori nu au existat până în momentul de față și asta până la urmă îi periclitează pe cetățenii noștri. Și o întrebare pentru Chloe. Interoperabilitatea între sisteme. Nu s-a vorbit despre asta în, uh, în prezentare. Care este părerea ta despre interoperabilitate? Și după aceea vă întreb care este rolul directivei EPI în acest context. Mulțumesc! Acum, în numele ECR, nu, nu am niciun nume pe listă, dar dacă dorește cineva să intervină, ar putea să o facă. If not, we move. Dacă nu, go. Cornelia Ernst. Înțeleg că e în legătură, da? Uh, da, Mă bucur că vă văd. Vă mulțumesc tare mult pentru prezentări. Până la urmă merg uh, în uh, aceeași direcție ca și antevorbitorii mei. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Într-adevăr, prețul pe care îl plătim uh, pentru datele biometrice, bazele de date biometrice, uh, este, este mare. Deci prețul acesta este uh, important. S-a tot vorbit despre rezultate uh, fals pozitive, despre neconcordanțe, despre diversele proceduri din statele membre. Ei bine, în acest context, mie mi se pare că riscul implicat este mult prea mare. Haideți să nu ne îmbătăm uh, cu apă rece, să nu credem că imaginile faciale vor rezolva absolut toate problemele generate de datele biometrice sau cu care se confruntă utilizarea acestora. Cu siguranță problemele generate de imaginile faciale vor fi la fel de mari. Acum, întrebările mele. Câte state membre uh, folosesc recunoașterea faciale, câte state membre au baze de date, câte vor să aibă state, uh, baze de date, câte state fac cum, pentru că procedurile cu siguranță sunt diferite. Poate că cineva îmi poate răspunde la întrebare. Mă, mă întreb în care ar fi impactul acestor baze de date asupra persoanelor pe care până la urmă noi le uh, le uh, includem în preselecția pentru premiul uh, Saharov. În al doilea rând, uh, sistemele, cum ar trebui ele să fie extinse? Cum arată extinderea aceasta? După aceea, în al treilea rând, recunoașterea facială um, cotele de rezultate fals pozitive. Cât de înalte sunt cotele acestea? Există statistici în acest sens? Pentru că dacă nu există statistici, dacă riscul este prea mare, atunci e clar că nu putem sprijini genul acesta de extindere a sistemului. Și aș mai vrea să aflu câte ceva și despre eficiența sistemului. Cât de uh, cât de eficient este sistemul acesta în comparație cu alte sisteme care sunt folosite în contextul dreptului penal. Ce mă, la ce mă pot aștepta din, uh, din partea recunoașterii faciale? În al patrulea rând, uh, limitele. Toate iată, bazele de date trebuie să fie automate, trebuie să fie extinse, dar ce se întâmplă cu uh, limitele impuse? Dacă principiul limitării este dat la o parte, atunci mă tem că bazele de date vor fi un, sub, uh, un, uh, un demers în sine uh, și asta ar putea duce, bineînțeles, la o supraveghere masivă. Și, încă o întrebare, controlul uh, parlamentar, cum anume ar putea sau ar trebui să arate controlul parlamentar asupra tuturor uh, acestora. Știm cu toții cum arată controlul parlamentar adeseori. Adeseori acesta este lipsit de substanță și așa ceva nu ar trebui să se întâmple în context. Da, acum, având în vedere că mai sunt cel puțin doi membri care vor să ia cuvântul, să o fac acum. Am depășit deja timpul și având în vedere că mai sunt cinci vorbitori, n-are sens să încercăm să invităm să își concentreze în răspunsul. Și n-are rost să le dăm cuvântul unora și nu și altora. Deci o să îi rog să ne dea toate răspunsurile în scris. dar aș încheia ronda de membri care vor să pună întrebări. Domnul Peter să are cuvântul. Mulțumesc. Le mulțumesc și vorbitorilor. Intervenție succintă ca de obicei. Având în vedere peisajul infracțional în schimbare, e important să vedem dacă instrumentele disponibile mai corespund sau nu scopului sau dacă e nevoie de ajustări Aș spune ceva de directiva API, niște lacune care trebuie soluționate, lipsa de claritate, tipurile specifice de scopuri de aplicare a legii pentru care <clears throat> se pot folosi datele API. O chestiune majoră pentru mine și mulți colegi. Transparența, fără a submina schimbul de date care e foarte important pentru politica în materie de combatere infracțiuni. Mulțumim, doamna Keller. Mulțumesc, domnule președinte. Acest instrument, PRIM și API, sunt foarte utile. Vin de lângă frontiere la Strasburg. E nevoie de instrumente pentru a ține sub control uh, infracțiunile, violențele, traficurile de diverse tipuri. De mult timp, autorii acestor acte de violență reușesc să profite de diferențe între unitățile de poliție și legislație. Trei întrebări. În ce privește instrumentele oferite de tehnologie, datele științifice nu sunt niciodată 100% fiabile. Deci riscul la care s-a referit uh, colega Sofie Veld de atingere a drepturilor fundamentale majore. O întrebare concretă pentru doamna Bertelemi și Noja. Care ar putea fi elementele de echilibrare, ținând cont de disfuncționări, de lacune? S-a vorbit despre transparență. Ce fel de transparență? Cum? Se pot face propuneri concrete. În al doilea rând, S-a subliniat de mai multe ori că procedurile, metodele poliției, oamenilor de știință diferă între statele membre. Ar putea să existe un loc în care să se evalueze, să se încerce o convergență, schimburi între profesioniști? Există sau s-ar putea construi? Dacă da, în ce formă? Și o ultimă întrebare tehnică. Regatul Unit ne spune adio la sfârșitul anului și totuși va participa la schimburile de date. Ce securitate cu la stocul de date care va rămâne în Regatul Unit? Cunoaștem riscurile deja dovedite de scurgeri de date în Marea Britanie. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Keller. Acum e și Axel Foss pe listă. A fost, dar a plecat între timp. Nu cred că e Uh, legat nici prin internet. Deci trebuie să închidem ședința. Le mulțumesc interpreților pentru sfertul de oră suplimentar și fac apel la indulgența invitațiilor. Sunt atât de multe limite. <clears throat> în comparație cu modul obișnuit în care lucrăm în Parlamentul European, sloturi eh, limitate, interpretare limitată. Practic înseamnă că sunteți invitați să dați răspunsuri la întrebările adresate. Unele cu destinatar precis, cum a fost o întrebare pentru doamna Bartelimie de la doamna Chele, deci vă rugăm să ne trimiteți răspunsurile în scris. <clears throat> ținând cont de toate întrebările formulate. Și vreau să vă mărturisesc că urăsc să muncim în acest stil cu atâtea limite, dar altfel ar fi de negestionat. Am depășit cu trei sferturi de oră și nu putem abuza nici de regimul de interpretare. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și anunț că ședința următoare va avea loc pe 24 septembrie, joi, de la 9 la 11, două ore. Și un ultim anunț. Mi s-a trimis un e-mail cum că raportul Doamne Morano precizează că nu vrea să îl mai semneze din cauza unor amendamente adoptate pe cursul procedurii. Deci vrea să-și retragă numele. E un lucru perfect legal să-și retragă numele de pe acest aviz noua strategie UE-Africa, pe care îl votăm astăzi prin votul la distanță. Dacă nu obiectează nimeni consecința acestei retrageri a numelui, dacă nimeni nu obiectează, practica este că dosarul trece sub numele președintelui la votul în plenară. Și conținutul nu se modifică va fi rezultatul votului pe care îl avem astăzi, cu toate amendamentele, inclusiv cele care au obligat-o pe doamna Morano să-și redacă nume. Dacă sunteți de acord, așa facem. Mulțumesc.